Doamnelor și domnilor, vă invit să luați loc pentru a putea deschide ședința. Doresc să urez un bun venit cordial reprezentanților parlamentelor naționale care ni s-au alăturat astăzi la Parlamentul European. Îi salut, bineînțeles, pe colegii mei, membrii ai Parlamentului European, și, în mod deosebit, pe domnul Sorin Lazar, președintele Comisiei Finanțe, Buget și Bănci din Camera Deputaților din România. Dumnealui va încheia sesiunea plenară cu privire la prioritățile de investiții pentru perioada 2021-2027, următorul cadru financiar multianual. Această sesiune plenară de încheiere se concentrează pe prioritățile de investiții. În ciuda numeroaselor inițiative de remediere a situației, Uniunea Europeană suferă încă de o lipsă semnificativă de investiții. Astfel, în cadrul următorului cadru financiar multianual, Comisia a propus un nou program Invest EU pentru a gestiona această problemă. Această propunere se bazează pe succesul fondurilor europene pentru investițiile strategice, fondul 1 și 2. Primul a fost implementat și promulgat în 2015 și al doilea în 2018. Aceste două fonduri au adus un impuls necesar investițiilor în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, trebuie să mergem mai departe, mai ales pentru a sprijini o infrastructură durabilă, cercetarea, inovația, IMM-urile și competențele și investițiile sociale. Astfel, acționând cu rapiditate, având în vedere urgența Uh, situației. Parlamentul European a adoptat pe 16 ianuarie, la, înce- la începutul acestui an, mandatul de negociere cu Consiliul pentru ca programul Invest EU propus de Comisia Europeană să fie adoptat în mod definitiv. Amendamentele obținute cresc, printre altele, garantarea bugetului Uniunii Europene, care ar ajunge la 40,8 miliarde de euro, în prețuri curente pentru a mobiliza peste 698 de miliarde de euro în investiții suplimentare peste tot în Uniunea Europeană. Comisia, la rândul său, a propus o garanție pe bugetul Uniunii Europene de 38 de miliarde de euro pentru a mobiliza 650 de miliarde de euro. Parlamentul este acum gata să demareze negocierile cu ministrii, adică cu Consiliul, sub autoritatea președinției române și asta pentru a încheia, pentru a finaliza acest dosar cât mai rapid posibil, pentru ca la 1 ianuarie 2021 întregul sistem să fie disponibil pentru ca programul să poată să fie implementat imediat. Aveți în față vorbitor cheie care cărora le veți putea adresa întrebări Știți care este sistemul, pentru că e același folosit și ieri și în această dimineață. Dacă doriți să luați cuvântul, sunteți invitați să uh, completați cartonașele pe care le aveți pe masă și după intervențiile de început voi da cuvântul a doi deputați și senatori din parlamentele naționale și apoi unui parlamentar european. Regret ca și dumneavoastră, absența domnului Irki Katainen, uh, vicepreședinte al Comisiei Europene. Îmi pare rău că nu a putut să ni se alăture astăzi la Bruxelles și, de asemenea, regret că niciun alt comisar nu a putut fi mobilizat pentru a-l înlocui. Dau acum cuvântul domnului Werner Hoyer, președinte al Băncii Europene de Investiții pentru o intervenție care nu ar trebui să depășească 5 minute. Uh, domnule președinte. Ah, Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to Doamnelor și domnilor, uh, mă bucur foarte mult că am ocazia să vorbesc uh, astăzi la Bruxelles, să vorbesc despre unul dintre subiectele care vor fi de actualitate în următorii ani în Uniunea Europeană. Bineînțeles, um, putem um, presupune că Banca Europeană de Investiții este um, interesată de acest subiect, uh, dat fiind că acum 5 ani am inventat uh, și am convins pe ceilalți că aceasta este o idee bună. E vorba despre Uh, planul uh, european pentru investiții strategice, planul, uh, planul Juncker, din care planul european pentru investiții strategice face parte. A fost o, o acțiune strategică atunci și vreau să vă salut, să vă mulțumesc, să mulțumesc Parlamentului European și celorlalte instituții care au făcut posibilă această acțiune, pentru că au luat banii de la subvenții și au introdus într-o uh, Um, într-un um, instrument de garantare. Nu a fost ușor, de data a avut succes și acum cu Invest EU mergem în aceeași direcție. Cred că regula de bază ar trebui să fie să vedem uh, ce funcționează, ce a funcționat, să menținem ce a funcționat, să îmbunătățim ce n-a funcționat sau să, uh, să vedem unde e loc de mai bine. În mare, a fost o poveste încununată cu succes. Investițiile determină direcția pe care o va lua societatea și economia pe viitor, iar efectele se fac simțite zeci de ani de acum încolo. Pentru a vedea ce trebuie să uh, realizăm în anii viitori, trebuie să vedem unde ne aflăm acum. Una dintre cauzele creșterii uh, slabe și uh, dezechilibrate din, din Europa se reprezintă criza economică și financiară. Dar, uh, în afară de asta, există și slăbiciuni structurale atunci. Zona euro este prea dependentă de sprijin prin politici și este expusă în continuare unor slăbiciuni uh, financiare și sistemice pe care criza le-a scos în evidență. Piețele financiare europene se, sunt dominate de, uh, de finanțe de bănci și se integrează prea puțin instrumentele de finanțare a pieței de capital. Apoi, creșterea este inegală la nivelul regiunilor și țărilor. În loc să crească toate țările împreună, economiile Europei um, se îndepărtează unele de altele la nivelul statelor membre și în interiorul acestora. Uniunea Europeană, deci, nu dă dovadă de incluziune. Apoi, Uniunea Europeană are probleme de competitivitate față de Asia și America de Nord decalajul de productivitate de la începutul anilor 2000 s-a căscat și mai mare și mai mult. Uh, um, vârsta populației uh, din câmpul muncii crește și uh, avem probleme demografice în acest sens. Apoi, recuperarea investițiilor nu a fost suficientă. A fost, uh, uh, s-a întâmplat mai mult în sectorul privat, iar investițiile din sectorul public au rămas destul de slabe după 10 ani de investiții insuficiente în infrastructură, educație, precum și cercetare, dezvoltare și inovare. E nevoie de o rebalansare o rebalansare a bugetelor publice a făcut ca investițiile publice să scadă cu 20% față de perioada dinainte de criză. Împreună, acești factori arată că există slăbiciuni sistemice în ceea ce privește competitivitatea, convergența și nivelul de trai pe termen lung. Trebuie să ne concentrăm investițiile pe rezolvarea acestor uh, neajunsuri, pentru ca Europa să, să uh, devină mai rezistentă pe viitor. Mai rezistentă pe viitor. Iar noi, la BEI, ne dorim să facem acest lucru. BEI uh, este o parte foarte importantă a Uniunii Europene în cei 60 de ani de funcționare. Statele membre au plătit în mod direct numai 14 miliarde uh, în lichidități pentru um, cota de bancă și în rezervele sale. Și uh, um, iar uh, acești bani ne-au permis ca în uh, ultimii 60, în care în acești 60 de ani să mobilizăm 1,3 trilioane de investiții în Uniunea Europeană și în afara acesteia. Deci noi am făcut am pus, am pus, am pus acești bani la lucru. Nu banii contribuabililor, ci banii strânși de la investitori pe piața capitalului și noi am îmbunătățit uh, de 60 de ani uh, viața cetățenilor și uh, am reușit să facem față nevoilor, mai ales uh, prin EFSI în ultimul, în uh, recent. Și vrem să construim pe baza acestui succes. Dacă vrem să ajungem la, să atingem obiectivele de dezvoltare durabile ale ONU sau obiectivele climatice de la Paris, trebuie să mobilizăm sectorul privat. Banii uh, contribuabililor, deci banii publici, nu vor fi niciodată suficienți pentru aceste obiective. Invest uh, EU transformă EFSI într-o, într-un instrument uh, robust, durabil, care ajută politicile în domeniul inovării, schimbărilor climatice și coeziunii. Și vreau să vă spun câte ceva în final despre inovare. Doamnelor și domnilor, de 15 ani la rând, suntem în urma principalilor noștri uh, concurenți din uh, Asia și America de Nord, în ceea ce privește inovarea, cercetarea, tehnologia și educația, cu 1,5% uh, din PIB anual. Deci 15 ani suntem, își descreștem cu 1,5%, suntem în urmă cu 1,5% din PIB, ceea ce ne reduce competitivitatea și creșterea productivității. Iar acesta este un semnal de alarmă, căruia trebuie să-i dăm atenție odată pentru totdeauna. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dau acum cuvântul doamnei Annemie Turtleboom, membru a Curții de Conturi Europene. Curtea de Conturi s-a plecat asupra EFSI uh, și a făcut uh, niște observații interesante spre îmbunătățirea funcționării acestui fond. Doamna Turtleboom, aveți cuvântul. Merci beaucoup, monsieur le... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Ca auditor al Uniunii Europene, rolul nostru este să vedem cum sunt cheltuiți uh, banii. Nu ne interesează neapărat politicile, ci modul în care sunt uh, cheltuiți banii în raport cu prioritățile enunțate. Uh, și sunt lucruri care în ultima vreme s-au modificat uh, având în vedere cadrurile, cadrele financiare multianuale. Schemele bugetare de garantare, cum ar fi fondurile EFSI sau InvestEU, au însemnat că uh, lucrurile s-au schimbat și că și schemele bazate pe granturi tradiționale, ele trebuie să fie în continuare bine gestionate și controlate de către parlamentele naționale. Uh, rolul nostru tocmai acesta este de a ajuta parlamentele naționale și Parlamentul European să facă acest control. Uh, pe lângă programul EFSI, noul program InvestEU va fi o sursă substanțială de sprijin al UE pentru investiții conform CFM-ului 2021-2017. Va exista un buget de 38 de miliarde practic o creștere de la bugetul FC, care era de 26 de miliarde de euro. InvestUE va, se va baza pe experiența EFSI și va înlocui o serie de alte instrumente. E vorba, deci, o simplificare față de situația precedentă, chiar cea actuală până acum. InvestUE va merge la fel ca și EFSI, însă totuși vor fi lucruri diferite când vine vorba de guvernanță. Curtea de conturi recent a publicat un raport ce privește modul în care a funcționat primii, au funcționat primii trei ani ai uh, fondului EFSI, numit EFSI 1.0. În general am considerat că e vorba de un succes, însă rămân probleme în continuare de rezolvat, astfel încât să fie cu adevărat un succes total EFSI. Majoritatea observațiilor și recomandărilor din raportul nostru privitor la fondul EFSI sunt pertinente și pentru fondul care înlocuiește, practic, Invest UE sau EU și Astfel vreau să subliniez cele cinci principale probleme sau provocări cu care ne confruntăm în această perspectivă. Prima ar fi să uh, adaptăm uh, produsele financiare la nevoi. Conform EFSI, BI a uh, luat o poziție finanțare foarte riscantă, oferind o serie de garanții și contrapartide pentru anumite investiții. Uh, în acest context, noi recom am recomandat ca BI eh, să promoveze eh, aceste produse cu risc înalt, dar în eh, completare să, aduce, să aducă sprijin de investiții pentru băncile cooperative și alte structuri care încă sunt lacunare. A doua provocare se referă la Uh, faptul că nu trebuie să existe o concurență între fondurile europene. EFSI a înlocuit parțial o serie de instrumente financiare ale UE, mai ales uh, în domeniul uh, transportului, fonduri structurale și energie. Noi recomandăm ca Comisia să ia măsuri pentru a încuraja complementaritatea între instrumente și nu concurența între acestea. Astfel, Invest UE propunerea respectivă propune o schemă bugetară de garantare care uh, locuiește o serie de aranjamente prin instrumentele financiare actuale. Asta este ceva bun. A, doua, a treia problemă se referă uh, la acel caracter adițional al finanțărilor. Asta înseamnă că uh, să, trebuie să finanțăm proiecte noi care nu ar fi fost finanțate de alte programe UE. În auditul nostru pentru EFSI am uh, arătat că anumite proiecte ar fi putut să se petreacă fără să le uh, fie finanțate prin EFSI. Sperăm ca în viitor să nu mai se întâmple așa ceva. A patra provocare pe care o subliniem este aceea uh, a nevoii de a face o serie de estimări corecte ale nivelul, al nivelului de investiții mobilizat. Nu e simplu să faci așa ceva. Uh, pentru că nu numai UE joacă rol în investiții, sunt și alți actori uh, și fonduri private și publice care intră în ecuație. În raportul nostru am subliniat o serie de cazuri unde uh, investi investiția care s-a adăugat ar fi putut foarte bine să fie făcută de EFSI. Deci recomandăm să se îmbunătățească metodologia aplicată în ce privește estimarea nevoilor de investiții și să se aplice aceiași indicatori pe toate instrumentele, nu numai, just, numai pentru EFSI sau pentru Invest uh, EU. În sfârșit, a cincea problemă se referă la uh, nivelul de sprijin uh, adaptat situației. Uh, Ehm, e vorba de mm, distribuirea geografică a investițiilor, cel puțin în primii trei ani. Am văzut că cele 5, 15 țări UE din vechea Europa, prin băncile lor eh, numite promoționale sau cooperative, au beneficiat cel mai mult de proiecte. Asta înseamnă că proiectele de înaltă calitate ehm, au fost într-adevăr sprijinite. Ele trebuie promovate în continuare. BEI și Comisia au examinat uh, recomandările noastre. Acest studiu va fi util și pentru a implementa noul program Invest UE. Uh, Dacă sunt probleme legate de uh, ofertă, atunci Uh, și investuie trebuie să aibă și el un rol de consiliere și asistență tehnică. Măsurile acestea sunt necesare. Iată ce vreau să vă spun în încheiere. FC este o poveste de succes, însă rămân în continuare o serie de probleme și trebuie luate niște măsuri astfel încât succesul să fie într-adevăr complet și sperăm că și dumneavoastră veți ajuta BEI și Comisia să îndeplinească acest obiectiv. Mulțumesc foarte mult! EFSI este un succes, însă e loc și de mai bine. Având în vedere ce ne spune și Curtea de Conturi, acum uh, dau cuvântul unuia dintre cei care au lucrat direct pe acest document, Jose Manuel Fernandes, care a fost și cu raportor la FC1 și FC2, domnule Fernandes. Eu continui avec... Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Continuăm cu Invest EU și voi vorbi în uh, portugheză. Noastră proposta. Noi avem uh, propunerea aprobată cu majoritate covârșitoare, deci nu mai vorbim despre propunerea Comisiei, ci de propunerea Parlamentului unde vrem să consolidăm uh, suma garanțiilor, care în loc de 38 de miliarde de euro ajunge la 40,82 miliarde de euro. Obiectivul este acela de a uh, menține garanțiile colective ale celor de trei instrumente. Nu are uh, rost uh, să scădem uh, sumele de garanție a instrumentului financiar, fiindcă nu este doar o prelungire a EFSI, a planului Juncker, este vorba de EFSI plus celelalte trei instrumente financiare, deci are patru ferestre, uh, infrastructură, inovare, IMM-uri și fereastra socială. În această, consolid- această majorare a garanției, noi consolidăm zona socială și uh, pentru IMM-uri. EU uh, va, uh, va fi în continuare un fond deschis care ne va permite să fim nu numai utilizatori, dar și programatori a acestor, acestor fonduri, ceea ce aduce uh, o datorie uh, nouă pentru statele membre și pentru regiuni. Nu va fi folosit niciodată pentru a înlocui politica de coeziune dar uh, are obligația de a ajuta, de a îi se adăuga acestei politici de coeziune și sinergiile sunt foarte importante. Este foarte important în această propunere legislativă consolidarea platformei uh, de consiliere a investitorilor, Advisory App. Este foarte important, deci, ca fiecare stat membru la nivel național sau la nivel regional să își facă treaba și să aibă platforme pentru consilierea investitorilor care să permită găsirea de noi soluții, să ajute proiectele noi și uh, să ofere acces la platforme de investiții. Sper să aibă un loc un proces de simplificare. Chiar dacă de multe ori când Comisia Europeană ne spune că va simplifica lucrurile, uh, eu mă îngrijorez. Dar această gestionare și această uh, uh, juxtapunere. Sper să, ajung, să aducă la, să, ajung, să se ajungă la simplificarea despre care vorbeam. Echilibrul geografic este foarte important și uh, trebuie să fim proactivi. Necesită proactivitate. Vorbesc despre a, a, importanța acestor platforme de consiliere regionale și naționale. Mai mult, încă un element nou uh, îl reprezintă faptul că în Invest EU uh, BEI nu va avea totalitatea garanției, ci 65%, 20, 75% și 25% pentru instituțiile financiare și băncile de dezvoltare naționale. Este limpede că asta reprezintă o nouă provocare pentru statele membre și anume să construiască instituții financiare de dezvoltare sau să le, să le uh, consolideze pe cele existente, ceea ce înseamnă să pună în, să, să facă să funcționeze pe cele care nu funcționează. Și încă un lucru pe care îl consider foarte important, mai ales pentru țările care nu au instituții uh, financiare de dezvoltare puternice. În afară de această cons- consolidare a garanției care poate ajunge la 7 miliarde de euro, există posibilitatea ca în afară de această sumă, statele membre să aibă un compartiment pentru ele pentru proiecte pe care vor să le aprobe și să le garanteze. Iată de ce pot să pună un anumit procent din uh, pachetul financiar uh, național al fondurilor structurale în această mașinărie InvestEU, iar în acest procent pot să mobilizeze foarte multe resurse cu triplu A, cu calificativul triplu A și să evite astfel problema uh, subvențiilor de stat. Aceasta este o veste bună pentru statele membre care prin acordul de parteneriat, pot să pună la oaltă fondurile structurale, fondurile politice de coeziune și dezvoltare rurală, uh, ca instrumente financiare și uh, dacă există structuri mai slabe în țara lor, au acest aparat la dispoziție. Și încă un lucru care atrage atenția și despre care s-a vorbit. Este vorba despre adiționalitate. Noi nu putem să avem o definiție a, a adiționalității în InvestEU, așa cum aveam la EFSI fiindcă definiția uh, adi- adiționalității pentru un proiect social nu este aceeași ca pentru un proiect uh, care, al cărui obiectiv este construcția de infrastructură. Deci trebuie să fim foarte atenți la propunerea noastră care introduce, uh, care îmbunătățește guvernanța și dă posibilitatea de a de a exista o structură de consiliere pentru beneficiari și deci uh, sunt aduse împreună numai BEI și băncile naționale, deci și beneficiarii finali, Comitetul Regiunilor și uh, uh CESE, aceștia au aici un rol uh, consolidat. Sunt convins că propunerea noastră este um, foarte bine fundamentată și sper să-și facă treaba Consiliul pe 20 februarie s-ar putea să poată avea un mandat de negociere pentru a colabora cu noi. Așteptăm acest lucru, așteptăm de mult timp. Europa nu își mai poate permite să aștepte mai, mai mult. Noi am fost întotdeauna vârf de lance, ca întotdeauna. Mulțumesc! Merci, José Manuel! Mulțumesc, José Manuel! Mulțumesc pentru claritatea prezentării dumneavoastră și pentru nerăbdarea de a finaliza acest proiect. Acum îi dau cuvântul domnului Iulian Iancu, președinte al Comisiei Industrii și Servicii din Camera Deputaților din România. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Am pregătit cinci slide-uri pentru dumneavoastră. Am înțeles de la serviciile tehnice și logistice că nu va fi posibil să vi le arăt. Prin urmare, o să vă rog să-mi uh, permiteți să le prezint oral și să vorbesc în limba mea maternă. Profit de faptul că suntem la finele dezbaterilor noastre și să încercăm să identificăm împreună, dacă tot am venit până aici, o propunere care să fie valabilă pentru toate statele membre în mod neutru, nediscriminând și deopotrivă ajutând la cele mai importante repere macrobugetare, buget pentru bugetele multianuale ale statelor membre și ale uh, zonei europene. Mai exact, vorbim de pact de stabilitate, vorbim de buget multianual și de necesitatea atingerii unor obiective concrete, precum convergență, competitivitate, capital uman, creștere de investiție, investiții în cercetare, dezvoltare, inovare. Doi, necesitatea unei convergențe și coeziuni pe tot cuprinsul Uniunii Europene care este în realitate situația din datele prezentate aici. Avem dezechilibre macroeconomice, dezechilibre încă neexplicate, deficit de cont curent, bule economice nesustenabile și resimțim cu toții ca un element cheie necesitatea investițiilor. Care ar fi investiția absolut obligatorie care să dea răspuns și unei ultime analize a Parlamentului European care spune așa, este obligatorie stabilitatea prețurilor. Stabilitatea prețurilor. Doi, piață unică europeană. Trei, prețuri și capacități de producție accesibile tuturor consumatorilor de pe cuprinsul Uniunii Europene. Și atunci, stimați colegi, uh, care ar fi această, să zicem, uh, miraculoasă soluție? Ca să o înțelegem, aș vrea să vă dau câteva detalii, câteva cifre. Plătim 1,13 miliarde de euro pe zi factura la energie cea mai scumpă din lume. Doi, ea ne afectează competitivitatea economiilor statelor membre și a Europei în planul politicilor, și, uh, eco, uh, politicilor economice la nivel global. În special ne afectează exportul. Trei, suntem în situația de a avea acces discriminatoriu la materii prime energetice deși uniunea europeană are o dependență de cincizeci și șapte la gaze naturale optzeci și trei la petrol nouăzeci și patru la uraniu și aproape optzeci la cărbune în condițiile în care în angajamentul nostru de dezvoltare economică sustenabilă și de diminuare a emisiilor cu efect de seră și angajamentul privind schimbările climatice, cu toate acestea, până în 2040 vom depinde în continuare 70% de materii prime energetice fosile. Și atunci este limpede că cea mai importantă soluție atât pentru echilibrul macrobugetar atât pentru necesitatea noastră de a ne crește investițiile și stabilitatea prețurilor este realizarea cu prioritate și utilizarea fondurilor structurale europene și a rezervei acestor fonduri pentru investițiile în infrastructura de și interconectarea infrastructurii de transport energie electrică nord sud est vest de ce spun acest lucru? puțin mai înainte vorbeam cu colegii din portugalia care ne spuneau că au investit foarte mult în energie regenerabilă și într adevăr sunt momente când ating șaptezeci dar ce s a întâmplat în această iarnă în decembrie? în optsprezece decembrie din cauza unor probleme reale la capacitățile de producție nucleare franța belgia prețul la energie în europa a ajuns la cinci sute de euro pe megawattoră, 500 de euro. De asemenea, din cauza unor probleme și lipsei de interconexiuni, granița Germania-Austria a înregistrat o scădere masivă a tensiunii, a frecvenței în uh, tensiunea uh, rețelelor de producție a energiei electrice, afectând în lanț toate capacitățile de producție. Și atunci, dacă este limpede că suma, suntem afectați în primul rând în zona de competitivitate, suportabilitatea prețurilor. Se duc aceste prețuri în vulnerabilitatea consumatorului, consumator casnic, consumator industrial. Discriminăm între statele care ar putea să aibă acces la capacitățile de producție de pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Vă dau exemplu faptului că în acest moment între statele membre ale Uniunii Europene sunt state care își încheie contracte bilaterale, uh, în cazul nostru cu Rusia, dublând dependența Uniunii Europene de gazul natural, de la 60 de miliarde la 120 de miliarde, dar cu avantaje doar pentru anumite economii. Cum vorbim de, de convergență și de coeziune în aceste condiții? Deci, după părerea mea, noi, ca și membri ai Parlamentelor Naționale sau membri ai Parlamentului European, trebuie să impunem o prioritizare, un termen limită, o foaie de parcurs pentru finalizarea acestor investiții. Singura șansă ca să crească investițiile la nivel național, să, să avem investiții uh, cu accesibilitate și suportabilitate la preț, să avem acces la capacitățile de producție. Portugalia este blocată de interconexiunea între uh, Portugalia, Spania, Franța. Când tehnologia de astăzi ne permite să trecem munții, nu o facem pentru că ar crește prețurile în Franța. Dar am avantaja economia Portugaliei. Țările Baltice rămân izolate într-o insulă. Nu putem să interconectăm? Încă nu se dorește acest lucru cum ar fi uh, uh, și cum ar crește economia în țările baltice dacă ar fi deplin interconectate. Avem 24 de terminale de gaz natural lichefiat, 30% utilizate. Deci, iată, stimați colegi, o propunere care cred eu și vă rog să o susținem ca fiind soluția cheie pentru acest program bugetar multianual. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc ultima intervenție, Rui Jaskari, deputat din uh, Parlamentul finlandez. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Noile tehnologii pot să fie o amenințare, dar pot să fie și o mare ocazie și posibilitate. Și zilele acestea am vorbit mai mult despre amenințări decât despre ocazii și oportunități. Nu am discutat, de pildă, modul în care Japonia a găsit niște soluții în acest sens cu ultimele tehnologii. Am vorbit mult despre educație. 40% din populația europeană nu are competențe de bază uh, în lumea actuală, dar ce se întâmplă, în primul rând, cu educația profesorilor? cu formarea lor pentru a rezolva această problemă. Și când e vorba de aceste tehnologii uh, uh, de vârf, uh, am tot vorbit despre locurile de muncă amenințate, despre protecția lucrătorilor noștri, dar poate ar trebui să avem o altă abordare, să facem altfel lucrurile. Am vorbit de pildă și despre o taxă care ar trebui să fie impusă marilor giganți internet, dar poate că ar trebui uh, noi în Europa să atragem uh, ca o adevărată platformă acest gen de inițiative tehnologice aici, în Europa. Deci eu zic să gândim altfel. Am în... Dacă am începe chiar să punem în aplicare tehnologiile existente, societatea noastră ar fi diferită. Am putea de Europa să zicem că suntem uh, deschizători de drumuri și pionieri pentru aceste noi tehnologii. De pildă, în Parlamentul finlandez am repertoriat uh, cele 100 de tehnologii cele mai revoluționare care afectează societatea astăzi, de pildă roborții industriali, um, platforme industriale automatizate și mai departe. Trebuie să ne gândim cum să facem ca această revoluție tehnologică să fie ceva pozitiv pentru ansamblu, pentru întreaga noastră societate? Exemple. Uh, constructorii auto din Finlanda, acum patru ani, aveau 800 de angajați. Apoi au hotărât că doresc să fie numărul 1 în uh, tehnologia de producție și au instalat vreo 600 de roboți. Acum au 2500 de angajați. Așadar, tehnologiile aceste foarte moderne au adus împreună cu ele mai multe locuri de muncă, nu efecte negative. Astăzi, 10-15% uh, din afaceri sunt uh, realizate pe platformele internet, uh, Google, Alipay și așa mai departe. Însă, ce ar însemna dacă 50% dintre toate tranzacțiile ar avea loc pe internet, pe aceste platforme? Așadar, ar trebui să avem propria noastră platformă digitală europeană și propriile noastre companii, uh, decât să ne gândim să îi taxăm pe alții. De asemenea, s-a spus că trebuie să reducem emisiile noastre din circulație și din trafic până în 2050. Uh, în Finlanda există o obligație ca 30% din uh, energia fosilă să fie de origine organică avem un nou regulament în acest sens, acest sens în uh, Finlanda. Asta s-ar putea traduce și pe plan european. Uh, apoi, economia circulară cu oportunitățile pe care ea le oferă. Nu se poate să folosim doar o singură dată un material. Mai bine de 30% din alimentele produse sunt aruncate la uh, gunoi. Cum să facem ca companiile noastre europene să se inspire din aceste realități și să facă ceva. Și în sfârșit, este posibil să avem un sistem energetic curat, 100%. Astăzi, în Finlanda, 80% din producția de electricitate nu produce dioxid de carbon. Avem sisteme um, inteligente de stocare cu abordare inteligentă către clienți și tot felul de uh, abordări uh, inovative în acest nou ecosistem. Deci, vedeți cum noi sprijinim uh, aceste demersuri, așa cum le sprijină și Invest EU prin finanțările sale și investițiile sale. Și așteptăm cu nerăbdare și președinția finlandeză din toamnă, și vă așteptăm la Helsinki, bineînțeles, ca să lucrăm împreună. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Acum am să dau cuvântul uh, celor dintre dumneavoastră care s-au exprimat uh, și au exprimat dorința de a lua cuvântul. Domnul Andreberg Eger, din Germania. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să spun câteva cuvinte. Programul InvestEU este un exemplu foarte bun în ceea ce privește modul în care putem uh, crea acțiuni pozitive la nivel european și la nivel național. Este în egală măsură un exemplu bun în ceea ce privește modul în care instituțiile naționale pot să îmbunătățească situația bineînțeles, în cont de cele recomandările curții de conturi s-au derulat evaluări, analize ale EFSI, au existat întrebări referitoare la acestea pentru a putea dezvolta InvestEU. Este bine dacă facem pași înainte. S-au spus foarte multe, mai ales din partea domnului uh, uh, Hoyer, președintele BEI, care a spus pe bună dreptate că uh, nu pot fi plătite toate aceste investiții cu uh, uh, bani din impozite. Avem nevoie și de fonduri private. Iată de ce considerăm că acest program InvestEU este binevenit, mai ales uh, dat fiind uh, provocările cu care ne vom confrunta în următorii ani în Europa. Brexitul, de pildă, uh, vor scădea resursele provenite din impozite și uh, Apoi trebuie să vedem cum, noi, cum vor putea fi finanțate noile sarcini pe care le va avea Uniunea Europeană. Iată de ce mă bucur foarte mult că putem aduce la un loc aceste trei instrumente. S-a vorbit despre avantajele pe care reprezintă acest instrument. Trebuie să evităm suprapunerea și, dacă am înțeles eu bine, se va, va, va crește calificativul pentru a putea folosi uh, InvestEU în Europa. În ceea ce privește FC, predecesorul lui InvestEU, exista un oarecare scepticism, dar rezultatele au fost impresionante. 6650 miliarde de euro sunt bani care pot fi investiți și, bineînțeles, ă, asta ne va ajuta să um, rezolvăm uh, decalajul de investiții, deficitul de investiții. Trebuie să stabilim și investiții și priorități politice, bineînțeles, pentru a încuraja digitalizarea, inovarea, IMM-urile și, uh, infrastruct- și infrastructura durabilă, bineînțeles, este un, acesta este un mesaj uh, clar pe care îl putem transmite, mai ales dacă vrem să fim competitivi pe viitor. Mă gândesc aici la SUA și la alții jucători mondiali. China, iată de ce sprijină această inițiativă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul uh, Manuel Caldera Cabral are cuvântul. De la adunarea generală portugheză. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Salut această inițiativă. Este un pas uh, important înainte, mai ales dacă se pot promova investițiile în inovare și în egală măsură coeziunea între țările europene și investițiile în proiecte durabile. Este interesant uh, faptul că se, există această garanție pe un procent de 75%. Trebuie să ne dăm seama că cel restul de 25% sunt susținute de statele membre, cum, uh, de unde vor fi luați acești bani, din conturile publice sau uh, prin angajamente pe care și le au țările europene. Este important că se pot folosi acești bani uh, în complementaritate cu fondurile naționale de la um, fondurile structurale. În egală măsură trebuie să, să vedem ce restricții au aceste fonduri care uh, limitează puțin flexibilitatea acestui nou, nou instrument. O idee pe care aș vrea să vă prezint aici este faptul că acest instrument uh, ar trebui să fie unul de creditare, dar și de capital și de investiții, mai ales dacă vrem să uh, promovăm inovarea și să finanțăm uh, în, într-un mod nou uh, startup-urile și IMM-urile din uh, domeniul revoluției digitale. Este important ca aceste fonduri să permită să facă investiții în domeniul digitalizării, nu numai la nivelul firmelor, dar și la nivelul infrastructurii, acolo unde ne vom confrunta cu provocări importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul uh, Costas Mavrides din Cipru. Colegul nostru din Parlamentul European are cuvântul. Vă mulțumesc. Avem de-a face aici cu uh, pârghia care permite creșterea durabilă, progresul social și prosperitatea. Tocmai în acest cadru nu putem decât să ne felicităm de creșterea fondurilor alocate pentru cercetare și inovație în uh, Uh, contextul cadrului financiar multianual 2021-2027 și salutăm creșterea fondurilor alocate uh, combaterii uh, sau întăririi securității și combaterii fenomenelor migratorii. Cipru a resimțit în mod grav consecințele nefaste ale crize economice și financiare, absența de investiții uh, a fost uh, rezultatul deciziilor uh, Eurogrup cu privire la bail-in-ul băncilor în 2013. Drept consecință, foarte multe IMM-uri nu au putut supraviețui, IMM-uri care constituiau coloana vertebrală a economiei din Cipru. În plus, am primit un număr mare de migranți în, stare, în situație de ilegalitate, ceea ce a avut un impact negativ asupra economiei noastre. Și încercăm să răspundem acestor nevoi și să uh, acoperim acest gol uh, lăsat de absența investițiilor în societățile noastre. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de solidaritate uh, față de mm, economia Ciprului, pentru că Trebuie promovate investițiile către Cipru și trebuie mm, uh, asigurată în mod echitabil această povară a migrației. Cipru nu a putut profita de programul Juncker și sperăm că acest nou program InvestEU va fi mai ușor și mai accesibil și pentru noi, pentru țările mici pentru ca și țările mici să poată absorbi fonduri pe același picior de egalitate cu țările mari. Sper așadar că Cipru va putea profita de programul InvestEU pentru a uh, efectua cercetări în domeniul uh, hidrocarburilor, în domeniul energiilor uh, din surse regenerabile, printre altele, și pentru a Um, îmbunătăți uh, situația IMM-urilor. În orice caz, trebuie ținut cont de particularitățile fiecărui stat uh, membru atunci când Comisia uh, abordează anumite probleme. Cipru este un stat insular, o piață mică, care nu are legături terestre cu celelalte state membre și care deseori se regăsește într-o situație nefavorabilă din punct de vedere al concurenței. Mulțumiri organizatorilor și mulțumiri și interpreților care probabil că sunt singurii care au urmărit cu cea mai mare atenție toate discursurile. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Voișcu Starovici din Slovenia, din Parlamentul Sloven. Domnule Starovici, aveți cuvântul. Jasno pokazal, da se skupna evropska vlaganja v odprto znanost visoko. Investițiile europene în uh, cunoaștere uh, dau rezultate. Iată de ce aceste investiții trebuie să reprezintă o prioritate și pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027. Iată de ce sper eu și recomand ca o parte a acestor investiții să fie folosite și pentru cercetarea socială. E vorba de structura societății noastre. Trebuie să găsim soluții mai eficiente pentru stabilizarea sectorului public. Sunt convins că cunoașterea ne poate ajuta să ducem la bun sfârșit politici bune și uh, urmăm uh, spiritul lui uh, Aristotel, pentru care politica este o activitate a spiritelor libere care vor să, organi- să creeze o societate ordon- organizată și justă. Iată de ce ar fi foarte bine ca în acest context să cercetăm mai mult ce face centrul de cercetare FERN sigur, ne poate da informații care ne vor fi foarte utile în contextul provocărilor uh, care apar în această realitate complexă și instabilă. Soluțiile simple uh, sunt. Uh, soluțiile nu sunt simple, fiindcă soluțiile simple sunt cele care dau apă la moară populiștilor. La ora actuală, vedem că e important să avem date, informații. Aceste Uh, dat, volumul uriaș de masă, big data, sunt, este foarte util, dar adesea sunt folosite mai, mai mult în scopuri de manipulare decât pentru binele societății. Să folosim aceste, această cunoaștere și alte instrumente pentru îmbunătățirea societății și pentru ca, soci, și pentru ca societatea să respecte valorile europene și să se respecte mai ales pilonul social european. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Margarita Marques din uh, Parlamentul Portugaliei. Obrigada, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc pentru prezentările făcute de la Curtea de Conturi și de la BEI. Și vreau să vă spun următorul lucru. În propunerea Comisiei Europene, în ceea ce privește CFM-ul, Comisia reduce fondurile pentru coeziune. Reduce uh, fondurile de gestiune partajată și sporește fondurile de gest- pentru gestiunea directă. Iată de ce um, noi considerăm că, verbele, că um, fondurile de gestiune directă trebuie să aibă un component de coeziune foarte puternic și, în, la, și aici Uh, apare și uh, programul InvestEU în aceste fonduri. Iată ce este important ca acest program uh, InvestEU aduce la oaltă mai multe instrumente, mai multe instrumente, nu numai planul Juncker, dar și alte instrumente dinainte. Fiindcă acest program, InvestEU, ne permite să introducem eficiență, transparență, spirit rațional și cuprinzător, iar acest program trebuie să fie Uh, direcționat către inovare, uh, educație, uh, tehnologie, energetică, schimbări climatice, apă, industrie. Nu e vorba doar de investiții oarecare. Trebuie să fie vorba despre investiții direcționate către viitor și către prioritățile de acest fel dar în egală măsură trebuie să se promoveze coeziunea. Și pentru a se promova coeziunea este imperios ca acest program să aibă regulile necesare pentru ca um, pentru a se putea respecta echilibrul geografic. De altfel, este foarte interesant faptul că raportul Curții de Conturi în ceea ce privește programul, planul Juncker, ne spune că din momentul în care S-a făcut, se va face o modificare a regulamentului pentru promovarea echilibrului geografic. Acest, de fapt, a, a, a, a început să manifeste acest echilibru geografic. Deci este important ca Invest EU să promoveze și el acest echilibru geografic. Vă mulțumesc! Merci, madame. Je vais... Mulțumesc, doamnă. Îi voi da acum cuvântul domnului Costas Mavrides colegul nostru, membru al Parlamentului European, uh, ales uh, din partea Ciprului, a vorbit de fapt în locul uh, unui alt coleg. Acum îi dau cuvântul cu adevărat domnului Mavrides. Is it working? Yes, it is. I will speak in my mother tongue. Voi vorbi în limba mea maternă, domnul Mavridis. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi succint. Cred că mm, S-au spus foarte multe lucruri adevărate aici cu privire la acest obiectiv general. E adevărat, trebuie să avem o Uniune Europeană în care economiile și societățile converg mai mult. Este viziunea inițială a părinților fondatori ai Uniunii Europene. Cu toate acestea, Această dezbatere trebuie să ia în calcul două niveluri foarte importante pe care le menționăm și în uh, Comisia de Resort din Parlamentul European. În primul rând, există state membre care au uh, uh, suferit într-un mod uh, teribil de efectele nefaste ale crizei. Și după criza economică și financiară în Uniunea Europeană uh, s-a decis construirea Uniunii Bancare, adică reguli comune de supraveghere, reguli comune pentru um, uh, băncile care se confruntă cu probleme și un program european de garantare a depozitelor. Vă vorbesc în calitate de economist. Nu accept argumentele politice uh, susținute în acest Parlament European care vin să pună obstacole uh, finalizării Uniunii Bancare uh, cu ajutorul acestui mecanism de garantare a depozitelor. Înțeleg că sunt probleme în sistemele financiare din Sud, dar nu este un motiv suficient pentru a întârzia integrarea uh, și desăvârșirea Uniunii Bancare. Când ne vom confrunta cu următoarea criză financiară, Uh, unii dintre noi vor trebui să-și ceară scuze pentru afirmațiile pe care le fac acum, dar atunci va fi prea târziu, va fi prea târziu la următoarea criză economică și financiară. În ceea ce privește sprijinul pentru infrastructuri, uh, aici este un program care s-a bucurat de mult succes, care a avut multe reușite. Astfel, ne-am asigurat că statele membre asumă responsabilitatea pentru aceste proiecte, le-am dat ownership-ul dacă vreți, nu le-am impus nimic pentru ca ele să poată să-și adopte propriile metode de planificare. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Alice Mary Higgins, senatoare din Irlanda. Very much, um, I... Mulțumesc foarte mult! E important să avem un mecanism eficient, efectiv de investiții și noi ca irlandezi suntem, bineînțeles, ă, afectați de ce se va întâmpla cu Brexitul, o întreagă tranziție și, de asemenea, mari probleme legate de schimbările climatice. Ca reacțiile cele spuse, ă, având în vedere obiectivele pentru schimbările climatice, sectorul privat trebuie să-și asume răspunderea. Nu trebuie să așteptăm uh, ca aceste acțiuni să se manifeste de la sine. Sistemul sau sectorul privat trebuie să fie proactiv și dinamic în acest sens și uh, să se facă, deci, investiții. Uh, având în vedere că investițiile din sectorul public au scăzut cu 20%, atunci sistemul privat trebuie să vină și să poată să dea tonul și să facă aceste investiții pentru că um, economia de scară uh, este mai ușor de realizat de către firmele private în vederea tenurii efectelor schimbările, schimbărilor climatice. Deci trebuie ca lucrurile să se petreacă cât mai rapid posibil. Mm, pare bine că în ce privește sectorul public uh, există o flexibilitate. De fapt, e vorba de parteneriatul public-privat, astfel uh, că deci se dau niște se dă o marjă de flexibilitate aici, însă trebuie să ne gândim și la investițiile făcute în cadrul acordurilor noastre uh, comerciale externe și acolo există o marjă de apreciere, e vorba de sistemul de jurisdicții și așa mai departe, precum și alte clauze care uneori nu permit o flexibilitate sau o trecere la investiții private, la cele publice și invers, în cazul în care, într-adevăr, investițiile de stat se reduc. Se reduc. Trebuie să vedem uh, în ce măsură mandatele noastre în comerțul extern reflectă aceste deziderate. În sfârșit, am uh, văzut că au crescut investiții de la 2,2 la 4 miliarde în cadrul Invest UE în ceea ce privește competențele Ă, sociale și așa mai departe, însă este mult prea puțin dacă este să comparăm cu nevoile pentru mm, alte sectoare, cum ar fi ă, ă, îngrijirile medicale, mă gândesc la îmbătrânirea populației, la dezvoltarea comunităților, la infrastructurile de bază. Sunt infrastructuri esențiale și se vor face investiții aici pe partea socială sau trebuie să ne gândim la alte surse, mai ales într-o perioadă când aceste sectoare atât de importante sunt supuse presiunilor și, încă o dată, îngrijirile, îngrijirile medicale uh, sunt uh, cheia viitorului. Mulțumesc foarte mult! Domnul Igor Binenov are cuvântul din partea adunării naționale din Lituania. A, din Letonia, se scuză domnul uh, președinte Artui. Da, am dorit să pun o întrebare pentru președintele BEI, domnul Werner Foer, dar dacă am înțeles eu, a plecat și totuși voi pune această întrebare celorlalți membri ai panelului. Domnul Hoyer a spus că fondurile private și investițiile private ar trebui să fie mobilizate mai mult. Însă, întrebarea este cine va face deci, aceste investiții. De pildă, uh, acele bănci, după modelul uh, băncilor cooperative din Germania, de pildă, situația din țara mea seamănă foarte mult cu situația din Germania după al doilea război, război mondial. Antreprenorii germani aveau puțin bani, puțină uh, siguranță și puține posibilități. Și mulți bărbați tineri părăseau țara, așa cum și astăzi din Letonia pleacă tinerii noștri în căutare de trai mai, trai mai bun și uh, comparând în continuare cu Germania și cu problemele după al doilea război mondial, soluția germanilor a fost uh, înființarea unor uh, bănci specializate, care a însemnat și crearea de locuri de muncă și deci o creștere a prosperității generale. A fost practic un model cât se poate de succes și iată un miracol economic uh, post-belic și știm bine ce loc ocupă astăzi Germania în zona euro. Deci, ce credeți despre aceste bănci de stat de dezvoltare? Eh, ar fi oare acestea un model și o posibilitate pentru perspectivele noastre financiare de după 2020? Vă mulțumesc foarte mult! Și la parole maintenant. Mulțumesc! Are cuvântul acum unul din colegii noștri din Parlamentul European, doamna Liv Vinks. Hartelijk dank om het woord te mogen krijgen, maar ik heb inderdaad geen vragen. Dus... Mulțumesc. Nu am o întrebare, dar vă mulțumesc oricum. Bun. Donc, vous avez utilisé votre temps de parole. Ah, în regulă. Nu vreau să luați cuvântul atunci. Ultimul vorbitor, doamna Gabriela Crețu, din uh, Senatul României. Thank you very much, Chair. I can... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să reamintesc aici o observație pe care am făcut-o anul trecut într-o altă conferință legată de programul, de planul Juncker, uh, prin care s-a introdus o nouă idee există investiții publice directe care trebuie evitate pentru că subminează consolidarea fiscală. Astea sunt investițiile proaste și investițiile bune sunt cele care utilizează fundurile publice ca stimulente sau ca garanții, dar sunt de natură privată. Însă asta este numai o dezbatere ideologică. Sigur, ideologia nu are nimic rău în sine. Însă, Trebuie să ne uităm la rezultate. Da, planul Juncker a avut succes, dar e prea devreme să facem o evaluare și nu putem să ne dăm seama cât de mult a depins succesul sau cât de mult vor depinde investitorii de creditele bancare. E prea rapid să facem această evaluare și nu ne dăm seama cât de benefic va fi acest sistem pentru cetățeni. Acest gen de investiții care se bazează doar pe instrumente financiare. Eu cred că trebuie să inventăm, cum spuneam și mai devreme, bunuri publice, servicii publice la nivel european pentru a putea gestiona această situație de neliniști sociale care se regăsește practic în toate societățile noastre și vă mulțumesc. Bien. Tous ceux qui Mulțumesc. Cred că au luat cuvântul toți cei care au dorit. Mai avem puțin timp la dispoziție și îi voi, voi da cuvântul uh, vorbitorilor care au rămas la prezidiu pentru a-i ruga să răspundă sau să reacționeze la întrebările uh, adresate. În primul rând, doamna Turtelbum de la Curtea de Conturi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, cu privire la Întrebarea legată de importanța sectorului privat și a băncilor private, sigur că ele sunt foarte importante pentru că, așa cum știți, de la EFSI Este foarte important ca aceste fonduri să încerce să evite concurența cu alte surse de fonduri europene, dar și cu băncile, băncile și cu sectorul privat. Cred că uh, există doar avantaje în a lucra împreună și împreună cu InvestEU, pentru că astfel putem avea un efect de multiplicare, un efect multiplicator și de întărire a acestor proiecte? Iată între... răspunsul la această întrebare, răspunsul meu. Și vă voi invita, stimați colegi, să consultați raportul nostru și, uh, la cele de, și a doua serie de recomandări pe care le-am făcut. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, José Manuel Fernández. Président. Mulțumesc. InvestEU este pe investiții publice și investiții private. InvestEU sper că va umple un gol uh, care se manifesta la FC1 și FC2, absența infrastructurilor transfrontaliere. Se pot crea platforme de investiții între statele membre și chiar există posibilitatea ca țările terțe să aibă proiecte care au legătură cu Uniunea Europeană și să poată folosi această garanție, ceea ce s-a întâmplat până acum. Sunt într de acord cu interconexiunile. De altfel, am pus acest cuvânt uh, interconexiune în toate rapoartele în InvestEU, deci uh, numai așa putem să avem o uniune energetică, o uniune digitală, dacă există aceste interconexiuni. Iar aici, unul dintre obiectivele pe care le avea EFSI și pe care trebuie să le aibă și investiu este de a, a elimina obstacole în calea investițiilor și să se permită aceste interconexiuni necesare pentru Uniunea Energetică sau Uniunea Digitală. În ceea ce privește schimbările climatice, uh, Vreau să vă reamintesc că 40% din investiții trebuie să aibă legătură cu combaterea schimbărilor climatice. În cadrul financiar multianual uh, am uh, spus că 25% uh, trebuie să fie obiectivul până 2027 și, în, și anual trebuie să ajungem după 2027 la 30%. Acum la EFSI numai 4% din uh, fondurile din fondurile planului Juncker actual uh, sunt folosite pentru uh, fereastra socială. 4% de utilizare, ceea ce înseamnă că avem un fond disponibil, dar nu a fost folosit cum trebuie. Iată de ce trebuie să se sprijine aceste instituții de solidaritate socială pentru ca acestea să poată lansa proiecte, să facă cereri și candidaturi. Deci trebuie să eh, mobilizăm peste 95 de miliarde de euro în eh, domeniul social. Această sumă nu a fost, eh, nu trebuie să nu fie folosită pentru că nu există cerere. Apoi. Uh, președintele Bei nu e prezent, nu pot să răspund eu întrebării sale, dar Bei a avut o acțiune foarte importantă și și în afară de FC mobilizează um, împrumuturile pentru economie 700 uh, miliarde de, peste 700 miliarde de euro, sumă foarte importantă pentru dinamizarea economiei. Și încă un lucru în final, vreau să vă spun că tot ce e startup, uh, antreprenoriat, beneficiază de uh, finanțare prin investiții. Deci tot ce are legătură cu capitalul, iarăși iar, er, exista și la EFSI și va continua, va merge mai departe la InvestEU. Vă mulțumesc! Fernandez, merci. Mulțumesc, domnule Fernandez. Ați luat locul președintele, președintelui Băncii Europene de Investiții. Domnule Iancu. Ah, mulțumesc foarte mult. Uh, sunt două aspecte care au scăpat din atenție pentru un program uh, de investiții uh, care să dea soluții acestor provocări cu care ne confruntăm. Ne-a scăpat din atenție vulnerabilitatea pieței muncii, respectiv criza resursei umane pe cuprinsul Europei, în condițiile în care, într-un context geopolitic tot mai ostil, mă refer la contextul geopolitic regional, în care accesul Europei către materii prime și menținerea rolului ei de lider la nivel mondial în exportul de tehnologii de înaltă eficiență pentru surse regenerabile și menținerea rolului de lider în dezvoltare sustenabilă, respectiv echipamente și tehnologii pentru uh, uh atingerea obiectivelor privind schimbările climatice, ne lipsește această coordonare în, pe de o parte, în accesul deopotrivă a tuturor statelor în condiții nediscriminatorii la ceea ce înseamnă cel mai important cost pentru orice uh, capacitate de producție, respectiv energia, dar în același timp la forța de muncă, resursa umană. Suntem într-un, uh, într-un cerc vicios pentru anumite state din uh, cauza faptului că politicile privind coridoarele de transport, energie evită și ocolesc anumite state. În acele state economiile încep să înregistreze o scădere, în consecință o disponibilizare a forței de muncă și o migrare a acesteia. Menținând cercul vicios, nu înțeleg ce fel de uh, uh, buget multianual am mai putea realiza care să adreseze nediscriminatoriu tuturor statelor membre. Mulțumesc. Monsieur Yann, vous pensez que si euh, Mulțumesc. Credeți că dacă ar fi mai puțin uh, diferență între de, uh, prețurile de la energie, salariile crește mai repede în România? Da, este o întrebare foarte bună. Uh, dacă v-ați uita un pic mai atent la proiectele Uniunii Europene privind coridoarele de transport hidrocarburi, ați observa că toate aceste coridoare ocolesc România Ocolind România, România este captivă unui singur furnizor, Rusia. Rusia menține prețuri foarte ridicate la energie, la gaze naturale și automat afectează direct competitivitatea produselor românești. Afectându-ne competitivitatea produselor românești, observăm că mari jucători economici de pe teritoriul Uniunii Europene prezenți în România închid capacități de producție în România și le realizează la ei în țară. În aceste condiții, România pierde capacitate de uh, resursă umană uh, bine calificată, care migrează către statele europene care contribuie în mod direct la acest fenomen. Nous voici arrivés au terme de... Iată că am uh, încheiat acum acest schimb de păreri extrem de interesant, uh, uh, foarte rodnic și promițător. Vreau să mulțumesc tuturor oratorilor de aici, de la prezidiu, de la începutul ședinței noastre și dau din nou cuvântul președintelui Sorin Lazar, co-președintele acestei ședințe. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Promit că voi fi foarte succint și prefer să vorbesc în limba română. Stimate domnule președinte, stimați colegi, în prezent, Comisia Europeană susține că principala sa politică de investiții este politica regională a Uniunii Europene, inclusiv politica de coeziune. Politica regională se adresează tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor creșterea economică dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții. politica de coeziune este un catalizator pentru finanțări suplimentare din fonduri publice și private deoarece aceasta impune statelor membre cofinanțarea din bugetul național și generează totodată încredere în rândul investitorilor. obiectivul româniei ținând cont de prioritățile în materie de investiții post două mii douăzeci constă în asigurarea unei distribuții echilibrate și echitabile din punct de vedere geografic a acestor investiții la nivelul întregii uniuni europene pentru a contribui astfel la reducerea decalajelor semnificative de dezvoltare economică între statele membre și între regiunile uniunii. Uh, stimați colegi, permiteți mi să spicuiesc câte ceva din ceea ce vorbitorii din sală și din prezidiu au discutat. Am uh, constatat uh, o tematică diversă căreia trebuie să dăm un răspuns rapid în viitorul imediat următor. s a discutat despre creșterea decalajului de productivitate față de statele unite și asia de aceea am tras concluzia împreună că trebuie să investim în inovare și cercetare în infrastructură în întreprinderi mici și mijlocii în zona socială în energie curată dar și în domenii în care gradul de risc fiind foarte ridicat capitalul privat nu intervine am înțeles că trebuie să mobilizăm nu doar fonduri publice ci și fonduri private. am înțeles că investeu nu trebuie să înlocuiască politica de coeziune. am înțeles că noile instrumente de finanțare trebuie să fie mai flexibile am înțeles că trebuie investit într o fundamentare mai bună a politicilor publice pentru credibilitatea acestora s a discutat despre asumarea și de către sectorul privat a, efect, pentru, a efortului pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. Am înțeles că există întrebări legate de posibilitatea ca băncile de stat să devină un model de dezvoltare. Iată teme foarte serioase la care noi trebuie să găsim un răspuns cât se poate de repede, dar sunt convins că împreună putem să reușim acest lucru. Domnule președinte, stimați colegi, ca parlamentar român, ca cetățean român și cetățean european, îmi doresc uh, pentru casa mea pentru românia mai multă democrație mai multă transparență mai multă europă mai multă competență mai multă eficiență mai multă disciplină. sunt convins că și dumneavoastră mulți dintre dumneavoastră gândiți la fel dar în aceeași măsură îmi doresc mai multă solidaritate mai multă coeziune pentru o convergență efectivă și rapidă. sunt uh, pe deplin convins că doar uniți și determinați putem depăși provocările care ne stau în față într o lume cu o dinamică de schimbare extrem de rapidă și uneori imprevizibilă. domnule președinte stimați colegi în încheiere transmit în numele parlamentului român un salut călduros tuturor participanților la săptămâna parlamentară europeană și îmi exprim deplina convingere că împreună vom găsi drumul optim pentru prosperitatea noastră a tuturor. vă mulțumesc. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Am avut, iar, iată, două zile de întâlniri cu reprezentanții Parlamentelor Naționale, întâlnire între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și am uh, încercat să găsim puncte comune pentru a putea să existe o legătură foarte puternică între ceea ce se face în parlamentele naționale și ceea ce se face la nivel european. Uh, această, aceste întâlniri deci aduc contribuția în acest sens uh, și aduc contribuția la schimburile de bună calitate între noi. E drept că avem împreună această voință și dorință de a vedea o Europa bazată pe solidaritate, care să aibă grijă de viitorul tuturor europenilor și o Europa care să ne ocrotească în fața provocărilor pe care ni le lansează globalizarea. Drum bun acasă și vă mulțumesc pentru participare!